trebuie să acționeze pas cu pas și la toate nivelurile pentru a ajunge la un echilibru mai echitabil al relațiilor comerciale. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna colegă Saifi. Acum, pentru patru minute și jumătate, are cuvântul domnul Jadot.